Poate că nu ar trebui să facem uh, parte la acest uh, experiment uh, masiv socialist. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Urmează domnul Martin Ehrenhausen. Domnule Faraj, nu aveți dreptate.